TIS. Aș dori acum să dau cuvântul autorilor, în primul rând uh, doamnei Haide, Guatala, pentru două minute. Haluan tätä äskeistä keskustelua vielä. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea puțin să mă refer și la discuția care a avut loc până acum. Sunt președinta Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Și noi ne gândim dacă nu ar fi posibil ca discuțiile, dezbaterile pe marginea drepturilor omului să aibă loc cândva înainte de uh, joia după amiază, pentru ca să poată să participe și reprezentanții Consiliului la ele. Pentru că Parlamentul de fiecare dată deplânge faptul că sunt atât de puține persoane prezente în sală la, în această zi, la această oră. Iar acum în legătură cu uh, cazul domnului Evgeni Joptis. Uh, Kazahstanul urmează să uh, devină uh, pentru prima dată să dețină președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și eu mă întreb ce fel de uh, hotărâri judecătorești sunt pronunțate în această țară pentru că ar trebui puțin să ne îngrijoreze pe noi toți cei care apărăm drepturile omului în Europa. Cazul lui Evgeni Joftis este unul care ne-a stârnit o asemenea îngrijorare. El a fost condamnat la patru ani închisoare pentru că a lovit cu automobilul un uh, pasant în anul acesta, dar de fapt uh, noi trebuie să ne întrebăm dacă uh, judecătorii au uh, procedat corect, dacă nu cumva au fost încălcate niște drepturi fundamentale. Pentru că um, nu avem uh, convingerea că legislația din Kazahstan, din uh, punct de vedere al dreptului internațional, este compatibilă. Ar trebui ca acest caz să fie rediscutat și să aibă parte de un proces corect. Domnule președinte, Parlamentul poate să exercite o influență mare uh, pentru ca în statele din Asia Centrală să fie respectate drepturile omului și uh, principiile dreptului internațional. Mulțumesc foarte mult, iar acum domnul Palețchi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cooperăm cu uh, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, însă Kazakhstanul se arată foarte departe de standardele acestei organizații. Acest stat nu respectă recomandările OSCE. Legile sunt încălcate în acest stat și putem spune că e greu să considerăm că Kazakhstanul luptă pentru protecția drepturilor omului. Cerem să se respecte principiile statului de drept, principiul libertății presei și alte principii importante. Acest caz al lui Evgeni Zoftis al lui Ramazan Yezerghepov și al lui Sergei Duvanov sunt foarte grave și cerem Kazahstanului să dea curs convențiilor internaționale și legilor kazahe. Trebuie să sperăm că uh, judecățile, procesele vor fi imparțiale și că cei care uh, luptă pentru drepturile omului nu vor avea de suferit din această cauză. Cerem Consiliului să menționeze acest subiect la următoarea întâlnire cu Kazahstanul care va avea loc în octombrie. Am dorit să cerem Comisiei să susțină Kazahstanul în pregătirea sa pentru a prelua președinția OSCE, ca această organizație să nu fie compromisă. Vă mulțumesc! Doamna Weber, două minute. Domnule președinte, aș dori în primul rând să-mi exprim uh, compasiunea față de uh, familia victimei uh, uh, accidentului de mașină în care domnul Zutis uh, a fost implicat. A fost un accident nefericit, o persoană și-a pierdut viața. În același timp aș dori să vă exprim îngrijorarea în legătură cu situația actuală a domnului Evgeni Joftis. Într-adevăr, orice persoană care săvârșește un delict trebuie să accepte sancțiunile juridice care vor fi aplicate fără discriminare. Și Evgeni Joftis știm că este un, un, un activist pentru drepturile omului și că cunoaște acest principiu mai bine decât oricine. În același timp însă ar trebui să ne asigurăm că autoritățile kazace nu folosesc, folosesc această situație uh, nefericită pentru a-l uh, pedepsi pe domnul Joftis pentru orice altceva decât accidentul de mașină în care a fost implicat. El nu ar trebui să fie pedepsit pentru activitățile sale în domeniul uh, drepturilor omului și pentru faptul că a uh, criticat în mod activ guvernul kazac. De aceea cred că este foarte important ca autoritățile judiciare kazace să desfășoare imediat și cu o respectare totală a statului de drept și a principiului transparenței o anchetă, o a doua anchetă, care să analizeze circumstanțele legate de acest accident și să revizuiască sentința sa. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Doamna Iegle, în calitate de autor. Două minute. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, stimate doamne, stimați domni, Dați-mi voie, înainte de toate, să constat că grupul meu politic a fost în, puțin surprins în legătură cu uh, evaluarea unei hotărâri judecătorești legate de un accident de automobil în cadrul uh, grupului pentru încălcarea drepturilor omului. Dar și pentru noi este esențial ca uh, judecătorii să se pronunțe în cadrul unui proces absolut echitabil și nu în urma unui așa zis proces pentru că așa, uh, asemenea procese au avut loc și în Iran, din nefericire, în ultima vreme trebuie să avem garanția că există o justiție independentă, pentru că ea însăși este atunci garantul pentru o ordine democratică fundamentală într-un stat. Trebuie să luăm notă de faptul că, pe de altă parte, că în cadrul acestui accident de automobil a decedat o persoană. Regretăm acest lucru. Și a avut loc și o anchetă faptul că Evgeni Zoftis este un activist pentru drepturile omului, um, a atras atenția uh, pe plan mondial asupra acestui proces, de aceea ne ocupăm de acest eveniment. PPE recunoaște eforturile pe care Kazahstanul le face în direcția democrației și statului de drept. Kazahstanul trebuie să primească sprijin pe această cale și să fie încurajat pentru a urma în continuare un asemenea curs. Dar în legătură cu cazul concret, invităm autoritățile kazace în propriul interes să furnizeze opiniei publice toate datele, să acționeze transparent, pentru ca domnul Zoftis să beneficieze de uh, un uh, proces în continuare în cadrul uh, revizuirii uh, pe baze absolut drepte. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Stevenson pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt de acord cu doamna Iegle. Sunt absolut surprins faptul că aici, la Parlamentul European, la Strasbourg, dezbatem la situațiile urgente un accident de mașină din Kazahstan. Un accident, sigur, în care a murit o persoană în mod tragic și în care șoferul se întâmplă să fie un activist pentru drepturile omului, care a fost condamnat de un tribunal la patru ani de închisoare. Într-o închisoare care devine brusc în termenii Eh, din rezoluția noastră un lagăr de muncă. Domnule președinte, mă tem că astfel de subiecte discutate aici pun eh, în primejdie reputația Parlamentului nostru. Ceea ce facem noi își pierde valoarea dacă ne apucăm să dezbatem despre accidente de mașină. Eu aș sugera ca guvernul din Kazahstan se sugerează aproape că guvernul a fost cel care a aruncat un pieton sub roțile acestui autoturism al unui activist el a fost condamnat pentru omucidere. Nu putem să tot acuzăm un stat cum e Kazahstanul numai pentru că avem motivație politică și anume să le distrugem reputația înainte să preia președinția OSCE la anul. Mi se pare o rușine că acest subiect e pe ordinea de zi și sper că Parlamentul va respinge aceste rezoluții și îmi va susține amendamentele. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Wojciechowski. Un minut panie przewodniczący! mam podobne wątpliwości jak. și eu am aceleași îndoieli ca și domnul stevenson. kazahstanul este un stat important într adevăr care depune eforturi foarte mari pe calea înspre democrație. Nu este chiar exemplul perfect de libertăți uh, în ce privește respectarea libertăților democratice, însă eu cunosc destul de bine această țară și aș putea să vă informez că această țară este într-o situație mai bună decât majoritatea vecinilor. Din fericire, nu avem acolo aceleași probleme ca în Rusia, uh, subiectul pe care l-am discutat înainte. Și sunt de acord cu antevorbitorul meu. Cred că Parlamentul European nu ar trebui să mobilizeze toată puterea și importanța în acest uh, scandal care vizează doar un accident. Poate că ar trebui să ne punem câteva întrebări. Însă, într-adevăr, cred că nu e necesar să adoptăm o rezoluție, pentru că astfel ne pierdem valoarea. Vocea Parlamentului Parlamentului va fi astfel slăbită dacă începem să ne ocupăm de subiecte care nu merită o astfel de dezbatere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem la procedura Catch the Eye. Are cuvântul doamna Corhola. Mulțumesc. Kazakhstanul are un rol politic pe plan economic și chiar politic în regiunea în care este situată această țară. Și relațiile cu Uniunea Europeană au cunoscut o dezvoltare. Noi l-am ascultat anul trecut pe președintele Kazahstanului în ciuda, ă, să spunem, monitorizării internaționale, însă, din păcate, în această țară, ă, mass media este ă, foarte sever controlată și constatăm și că există arestări din rândul activiștilor pentru drepturile omului. Și activistul Evgeni Joftis a fost arestat și condamnat. Și eu cred că trebuie să ne punem întrebări în legătură cu capacitatea Kazahstanului de a deține pe viitor uh, președinția OSCE. Domnul Posselt. Domnule președinte, mă bucur că Heidi Hautala uh, s-a întors înapoi, dar ea câțiva ani a lipsit, iar noi în acea perioadă am avut reprezentanții uh, Consiliului uh, după amiaza joia aici. Și președinția cehă și președinția germană și-a trimis oameni aici. Eu cred că nu noi trebuie să ne plasăm de aceste dezbatere miercurea, ci trebuie să determinăm Consiliul să participe la aceste întâlniri de joi după amiaza. În al doilea rând, Cred într-adevăr că este un caz dificil, dar tocmai pentru că nu avem încredere totală în ce privește statul de drept din Kazahstan, trebuie să ne străduim ca acest caz să fie analizat cât se poate de obiectiv. Eu de aceea o susțin pe Elizabeth Iegle. Este nevoie de o anchetă obiectivă, nimic să nu scape opiniei publice. Mulțumesc foarte mult! Am epuizat intervențiile acum pentru intervențiile spontane și dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a notat cu îngrijorare problemele înregistrate în timpul procesului uh, militantului pentru drepturile omului, domnului Evgeni Zloftis, care a fost condamnat uh, pentru omor prin imprudență în urma unui accident de mașină. După cum știți, autoritățile kazace au, respind, uh, au respins plângerea spunând că ele nu, acuzațiile nu sunt motivate politic. Comisia susține declarația pe care am depus-o la uh, Consiliul OSCE în 10 septembrie, având în vedere uh, faptul că în timpul anchetei și în timpul procesului Uh, au avut loc neregularități. Solicităm ca Kazakhstanul, care este, se află la președinția OSCE-ul, că se respectă dreptul internațional și normele internaționale. Comisia continuează, continuă să monitorizeze acest caz îndeaproape. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă comisar, trecem acum dezbaterea privind șase propunere de rezoluție comună cu privire la uh, situația domnului Muhammad Al-Hassani. Are cuvântul doamna Francisca Brandner, două minute în calitate de autor. Um,